sesiunea noastră mâine dimineață la ora 9. Ordinea de zi a fost publicată pe site-ul Parlamentului și suspendăm ședința. Vă doresc noapte bună!